european. Vă mulțumesc pentru toată, tot sprijinul, sper că vom avea succes în cadrul votului și că pe baza acestui raport vom începe negocierile cu Consiliul. Vă mulțumim. Acesta fiind spuse, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc astăzi la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre întrebări cu solicitare de răspuns oral. Este vorba despre întrebările care uh, vizează grupurile de experți, reprezentarea echilibrată, transparența. Există o serie de întrebări pe marginea acestui subiect. Mai întâi de toate, domnul Young are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La sfârșitul anului trecut, Comisia și-a adoptat regulile privind grupurile de experți și am reușit în acest sens să avem discuții neoficiale foarte bune cu reprezentanții Comisiei. Cu toate acestea, este destul de straniu că Parlamentul European nu a fost implicat în mod oficial. Transparența este o preocupare a Parlamentului, a Comisiei și a întregii comunități. Ar putea Comisia să ne asigure că pe viitor, când se vor mai întâmpla astfel de lucruri, vom avea, va exista un dialog oficial cu Parlamentul în a, înainte de luarea deciziilor oficiale. În ultimele săptămâni am uh, luat legătura cu mai multe organizații din societatea civilă care nu sunt liniștite pentru că consideră că pe viitor grupurile de experți vor, vor avea o alcătuire neechilibrată. Ceea ce se vede când se creează noi grupuri de experți. Am lucrat și eu la Secretariatul Generat al Comisiei și direct direcțiile generale sunt adevărate regate, însă dacă există voință politică ar trebui să fie posibil ca Comisia să pună pe un site de internet toate informațiile legate de grupurile de experți și de procedura de creare a acestora. Rugăm deci Comisia să uh, își organizeze mai bine pe plan intern treaba și să renunțe la birocrație. Trebuie eh, să, același lucru e valabil și pentru sindicate și pentru reprezentanții societății civile și așa mai departe, care au, trebuie să intre în legătură cu birourile comisiei. Interesele lucrătorilor și interesele consumatorilor sunt dezavantajate. Dacă vă uitați pe site-ul comisiei, trebuie să fie acolo indicat foarte clar că transportul și costurile de cazare sunt plătite și de asemenea că există un sistem pentru rambursarea costurilor. Foarte des ONG-urile nu știu acest lucru și nu toți funcționarii de la comisie transmit această informație. Pentru un antreprenor uh, mărunt e foarte greu să plece de la el de acasă și să vină să participe la un grup de experți de la Bruxelles, mai ales dacă nu este rambursat uh, călătoria. Direcția Generală Sanco consideră că experții care participă în nume propriu nu au nicio legătură cu asociațiile care reprezintă interesele acestora. Deci cred că regulile DigiSanco trebuie să fie extinse la toate celelalte direcții generale. Pagina de internet a Comisiei, de exemplu, spune că Greenpeace este o organizație care se ocupă de implementarea platformelor tehnologice. Deși uh, Greenpeace uh, a avut o participare la această strategie care a fost respinsă. Mulțumesc, domnul Cashman, două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit în lumea politicii, în care nimeni nu este interesat să vadă când Comisia se înșală și când Comisia are dreptate. Uh, Uh, iată o inițiativă foarte bună, însă, așa cum a spus și domnul De Young, iată că avem îngrijorări în ceea ce privește grupurile de experți. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt accesibile unui public mai larg, mai extins, care să aibă posibilitatea să aibă acces la aceste grupuri de experți, pentru că, de fapt, dacă facem acest lucru, vom, uh, vom uh, spori încrederea pe care o vor avea oamenii în aceste, grup, în aceste grupuri de experți. E vorba și de transparență, pentru că știm că există reprezentanți ai industriei, industriei care reprezintă interesele acesteia și care subminează, de fapt, credibilitatea acestor grupuri. Știm că în regulamentul original, uh, inițial legat de accesul la documente, uh, acesta a fost implementat în 2001 și, după cum știți, există acest principiu al deschiderii, în așa fel încât să fim cât mai aproape de cetățeni. Acest lucru figurează și în tratat și trebuie să punem în practică acest regulament care există încă din 2001, uh, e vorba de regulamentul 1049. Acum, în ceea ce privește programul cadru pentru aceste grupuri de experți, concret ce putem face? Putem introduce această versiune revizuită a regulamentului. Uh, să ne amintim că aceasta datează din 2008 și așa cum, nu știu dacă doamna Macovei este în sală, da, ea are o experiență puternică în ceea ce privește uh, sporirea transparenței. Ma, toate grupurile politice acordă o importanță deosebită acestui lucru și am dorit să știm de ce Parlamentul nu a fost uh, consultat înainte. Uh, cum veți, adopt, uh, veți adapta site-ul uh, web al Comisiei în așa fel încât să ne asigurăm că există o transparență deplină și dacă nu veți face acest lucru, de ce nu veți face acest lucru. Însă trebuie să ne asigurăm că uh, succesul se măsoară pentru ceea ce, în funcție de ceea ce a fost concret realizat. Mulțumesc, domnule Cashman, și acum tot timp de două minute și jumătate, domnul Confan. Oui, bonjour, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Și eu m-am uh, alăturat celor care au înaintat întrebarea orală pentru că ea mi se pare deosebit de importantă pentru Comisia Europeană și pentru Uniunea Europeană. Noi ne dorim să fim transparenți, să fim ireproșabili în ceea ce privește această chestiune a grupurilor de interese. Știți că Bruxelles este capitala mondială al grupurilor de interese um, cu mult înaintea Washingtonului. Și unul dintre modurile de a exercita influența asupra comisiei pe care le au grupurile de lobby este de a să facă parte din grupurile de experți. Eu fac parte din Comisia Economică și Monetară și există un grup de experți, de lobbyiști în acest domeniu. 90%, 95% uh, din membrii acestor grupuri sunt de fapt bancheri și uh, bancheri din partea băncilor de investiții, băncii, băn, uh, băncilor americane, Bank of America, Goldman Sachs și așa mai departe, JP Morgan. Uh, ori în fața lor nu se află uh, și reprezentanța ai sindicatelor și ai lucrătorilor, reprezentanța ai lucrătorilor. Și ideea este că ar trebui să schimbăm această structură, să nu avem numai reprezentanți din partea băncilor de investiții, mai ales bănci americane, Uh, cu atât mai mult în acest context de criză. Și deci, iată că există întrebări, puncte precise în aceste, această, aceste întrebări orale. Veți schimba com, uh, modul în care sunt constituite aceste grupuri de experți? Veți face în așa fel încât procesele verbale să fie publice? Veți face în așa fel încât să se evite conflictele de interese? Într-adevăr, în Parlamentul European această uh, chestiune este una care depășește uh, grupurile politice. Există o adeziune generală a tuturor grupurilor politice la această idee și de ce să nu fie fim și noi asociați la măsurile de reformă pe care le veți întreprinde. Mulțumesc, domnule Confan, și acum timp de două minute și jumătate are cuvântul doamna Lepaj. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, și eu mă alătur pe deplin intervențiilor colegilor mei și mai ales domnului De Jong și domnului Canfin, alături de ei, deplor faptul că Parlamentul nu a fost consultat înainte de a se lua o decizie definitivă de revizuire în legătură cu transparența și cu expertiza. Noi dezbatem foarte regulat aceste subiecte, mai ales la Comisia uh, Sănătate și Mediu. Am și eu o experiență asemănătoare cu cea menționată de domnul Canfin. Aș dori să insist asupra două puncte, domnule comisar. În primul rând, echilibrul grupurilor acest subiect, subiect este extrem de important. Avem o alcătuire foarte dezechilibrată. În primul rând, sunt foarte multe întreprinderi mari, foarte puține IMM-uri, sectorul industrial este reprezentat și societatea civilă nu. Această pondere a grupurilor influențează deciziile pe care le ia Comisia, pentru că Comisia se bazează pe rapoartele experților. Dacă aceste rapoarte nu ar fi interesante, nici nu ar mai fi consultate. Așadar, este necesar uh, reechilibrarea pentru a se reprezenta societatea europeană așa cum este. Și în noile reguli nu văd niciun fel de propunere nici pro-IMM-uri, nici pro-societatea civilă. Cea de-a doua întrebare, cea de-a doua chestiune, se referă la alegerea experților externi. Este indispensabil să știm, sau cel puțin să știți dumneavoastră, cine Uh, este invitat și ce uh, numele cui vorbește cel care vorbește. Dacă un expert se prezintă ca independent și de fapt este trimis uh, pe ascuns de un lobby, e clar că informațiile sale nu pot fi considerate probe. Este esențial, deci, să se încadreze și să se controleze declarațiile de interese pentru că dacă un expert intervine ca expert reprezentant al industriei, e clar, dacă intervine ca profesor, în timp ce el de fapt este reprezentantul unei industrii, nu mai este nimic clar și nici admisibil. Eu cred că conflictul de interese este un subiect esențial. Avem o administrație nouă care are mari probleme la Agenția de Medicamente și cred că vom mai vorbi despre aceasta. În consecință, domnule comisar, vă implor, faceți în așa fel încât să putem avea din nou încredere în experții care stau la baza deciziilor luate. Mulțumesc, doamna Lepaj. Și acum are cuvântul domnul comisar Kallas. Thank you very much, President. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. Bineînțeles că nu știu uh, în ce măsură cunoașteți istoricul acestei uh, decizii. Însă sunt încântat să îl înlocuiesc pe colegul meu uh, acum când vine vorba de un răspuns oferit întrebării dumneavoastră, pentru că îmi face o mare plăcere să vă explic câte și ce lucruri au fost schimbate în domeniul acesta al grupurilor de experți. Din păcate, am doar trei minute la dispoziție pentru răspunsul meu, așa că o să încerc să, să fiu cât mai succint cu putință. S-a menționat că această decizie privind uh, grupurile de experți a fost luată în noiembrie 2010. Conform acestei decizii, în momentul în care se creează eh, eh, grupurile de, exper, eh, de experți, se încearcă o reprezentare cât se poate sau includerea unor persoane din diferite domenii, astfel încât gradul de expertiză să fie unul echilibrat. Noi ne dorim reguli cât se poate de orizontale în ceea ce privește combaterea conflictelor de interese. Conform acestor reguli, uh, Uh, experții vor fi informați că odată ce se angajează ca membri ai acestor uh, grupuri de experți, uh, se angajează să fie independenți. Aceste reguli se aplică tuturor grupurilor de experți. Aceasta este singura politică a Comisiei în acest domeniu. Este o regulă care trebuie să fie respectată de către toată lumea. În octombrie 2005, cu ajutorul Parlamentului European, Comisia a lansat un registru public de grupuri de experți. Astfel am primit o serie de informații utile pentru diferite domenii. Era vorba despre misiunea, despre componența grupurilor, printre altele. Din 2007 încoace, numere experților a fost publicat permanent de către comisie. Prin urmare, comisia merge mai departe decât responsabilitățile asumate în 2005. Așadar, această includere a numelor uh, experților în registrul public, public s-a încheiat în 2009. Prin urmare, toate numele experților sunt acum disponibile. Parlamentul European solicita acest registru public în 2005, iată, îl avem. În decembrie 2010, Comisia a creat o nouă uh, versiune a registrului public care aduce o îmbunătățire la nivelul transparenței atât a procedurilor de selectare a membrilor, cât și activi- asupra activităților membrilor. De asemenea, activitățile fiecărui grup de experți în parte sunt mult mai uh, uh transparente. Se oferă o serie de informații cu privire la aceste uh, activități sau se face fie o legătură directă pe internet, un, să trimită un link spre o altă pagină în care informațiile cu privire la activitățile grupurilor de experți pot fi găsite. Prin urmare, vedeți că am avut o Uh, nouă inițiativă pozitivă. E drept că acest nou re, uh, registru va fi încheiat abia în următoarele luni. Avem acum o perioadă de tranziție, însă pasul înainte este cât se poate de evident. În plus, pentru că în ultimii ani am discutat această problemă cu o serie de membri ai uh, societății civile și membri ai Parlamentului European, dați-mi voie să vă rog să nu demonizați experții. Grupurile de experți sunt formate din experți. Aceste grupuri de experți sunt e drept uh, obiectul acțiunilor, presiunilor din partea lobbyiștilor, dar reușesc să depășească aceste activități sau a, aceste presiuni. E vorba despre exact aceleași presiuni cu care se confruntă comisiile Parlamentului European. În plus, aceste registre publice sunt benefice pentru creșterea transparenței activităților acestor grupuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la oratorii în numele grupurilor politice. Timp de două minute are cuvântul din partea PPE, doamna Macovei. Thank you. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră și sunt încântată să iau cuvântul după dumneavoastră. Aș dori să spun că ar trebui poate să ne uităm mai degrabă la prezent și la viitor decât să ne uităm spre trecut și să vedem că ne mai așteaptă încă pași mulți de făcut pentru a ajunge la o transparență deplină. Mă alătur colegilor în adresarea acestei întrebări și doresc să amintesc faptul că Parlamentul European a cerut Comisiei să ia măsuri pentru a asigura o reprezentare echilibrată a componenței grupurilor de experți. După cum ați menționat, avem un cadru revizuit, însă ă, mai există neajunsuri din punctul nostru de vedere, neajunsuri majore, care suminează credibilitatea Uh, acestor grupuri și voi menționa câteva din aceste neajunsuri. Procedurile pentru a detecta rapid conflictele de interes. E vorba de o procedură pentru a detecta și pentru a elimina conflictele de interese. Nu e suficient să le trimiți o scrisoare prin care să întrebe experții dacă există, da sau nu, un conflict de interes. Apoi, uh, Uh, gradul de confidențialitate uh, al acestor uh, grupuri de interese. Vedem că ne îndreptăm spre mai multă confidențialitate decât transparență. Apoi, modul în care putem avea acces la documentele acestor grupuri de lucruri, de, de experți. Apoi, întreprinderile mici și mijlocii nu sunt suficient de bine reprezentate Apoi, vedem că există o, o, o dominanță, o predominanță a reprezentanților industriei. De aceea noi cerem să existe mai multe informații, cerem să existe, să fie disponibile toate informațiile, acestea să fie publicate pe website-ul Comisiei la timp, în așa fel încât să vedem uh, care sunt uh, procedurile de apel de ofertă care au fost lansate pentru a constitui aceste grupuri. Apoi, în final, aș dori să spun că transparența și buna guvernanța reprezintă o chestiune de încredere între instituții. Dacă ne dorim să obținem încrederea cetățenilor, este singura mod modalitate să avem cât mai multă transparență, o transparență de plină. Doamnă președinte, mulțumesc doamna Macovei și acum din partea grupului socialiștilor și democraților, timp de un minut și jumătate, are cuvântul doamna Gurmai. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Știți că există tot felul de clișee în legătură cu luarea deciziilor la nivel european. În primul rând, se spune că acest sistem nu e transparent, însă Uniunea Europeană e un sistem politic uh, complicat chiar și pentru cei care înțeleg funcționarea. Transparența ar trebui să fie un principiu de bază pentru funcționarea Uniunii Europene. Însă, sistemul politic este deja destul de complicat. Nu suntem aici ca să-l complicăm și mai mult. Găsirea unei informații pe un site al unei instituții nu ar trebui să necesite abilități speciale. Nu e vorba doar aici de o posibilitate de a pune informațiile pe internet, aceasta este o necesitate. Rolul uh, firmelor este mult prea mare. Știu că lobby-ul poate fi folositor pentru comisie pentru că lobbyiștii uneori oferă informații importante sau chiar soluții de politică Însă cred încă o dată că transparența este esențială și sperăm ca și pe viitor să se facă un registru al lobbyiștilor. În legătură cu grupurile de experți, trebuie să fie considerați exact ceea ce sunt. Un grup de acesta să fie un uh, teren cu condiții egale pentru toți participanții unde să-și exprime uh, opiniile. Însă, de obicei, acești actori sunt pricepuți să-și comunice interesele, nu mai au nevoie de uh, ajutorul autorităților publice. Deci nu pot decât să repet întrebările colegilor mei. Obținerea unor, unei consilieri echilibrate este sau nu este obligatorie pentru comisie? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gurmai! Pentru conservatori și reformatori, un minut, domnul Ziobro. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otóż rzeczą oczywistą. mulțumesc. Pentru orice societate democratică, transparența este o condiție sine qua non și se înțelege de la sine că trebuie să existe transparență în procesul decizional. Trebuie să ținem cont de întreaga societate, de uh, toate organizațiile, de toată organizarea statului și de aceea ar trebui tot timpul să subliniem faptul că agențiile europene, toate organismele care țin fie de Comisia Europeană, fie de Parlamentul European sau care trebuie să dea seama în fața acestor instituții, au misiunea, datoria de a acționa în totală transparență. Și acest lucru trebuie să fie valabil și pentru grupurile de experți, astfel încât conflictele de interese să fie evitate. Și pentru a evita conflictele, uh, care ar favoriza anumite interese a anumitor grupuri de lobbying. Mulțumim, domnule Zobro. Acum, domnul Baten, timp de un minut. Mulțumesc. În uh, luna octombrie, Parlamentul a introdus șase noi directive care privesc uh, reglementarea um, industriei financiare din Regatul Unit. Uh, grupurile de experți care au consiliat Comisia au uh, acordat o um, um, scutire foarte importantă prin secțiunea 27 în favoarea unei singure companii, Banca, Bank of England. Am cerut comisiei dacă această scutire este în conformitate sau nu cu legislația europeană și uh, dacă aici există sau nu posibilitatea de dezvăluire a numelor acționarilor uh, acestei companii. Comisia ar trebui să se asigure că reglementările sale sunt echitabile, sunt transparente și aplicate în același mod peste tot. Mulțumesc, domnule Betten. Un minut din partea neafiliaților, domnul Martin. Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că sunteți prezent aici, domnule comisar, deoarece Um, eforturile uh, dumneavoastră în decursul anilor au fost uh, recunoscute. Știți însă din propria experiență că, este, că avem în față încă un drum uh, lung. Două lucruri mă interesează pe mine. După părerea mea, este, este important ca în comisiile de experți să fie primiți experți și să fie un procedeu special dacă cineva nu apelează la declarații false și un asemenea fapt cred că ar trebui să poată fi și pedepsit. Un al doilea punct este, se referă la cine este uh, reprezentat. Știți că în uh, domeniul uh, economic, de exemplu, trebuie să existe o deschidere către domeniul public. Și dacă este să vedem care au fost rezultatele criza, criza financiară am văzut că lucrurile nu au funcționat deloc bine. Mulțumesc, domnule Martin. Acum trecem la ceilalți vorbitori. Acum, doamna Zaborska, două minute. Comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Vreau să mulțumesc reprezentanților grupului liberal pentru că au adus această chestiune în atenția tuturor. În mai multe domenii, Comisia Europeană nu a respectat principiile imparțialității a unei abordări echilibrate. Grupurile de experți sunt uh, uh, unii care apără interese unilaterale. În mod normal, așa cum arată Eurostatul, uh, Există uh, organizații care apără interesele femeilor și copiilor peste tot în uh, Europa, însă Comisia, atunci când discută despre chestiunile legate de drepturile femeilor și ale copiilor, nu invită uh, în grupurile de experți decât reprezentanți unei singur uh, grup de uh, lobbying sau a un, unei singure organizații non-guvernamentale și atunci evident că numai un singur punct de vedere este reprezentat. Acești experți propun o agendă de asemenea unilaterală și nu încearcă deloc să aibă o abordare echilibrată și obiectivă. Comisia Europeană a, uh, uh preferat să nu adopte anumite uh, um, idei ale um, grupurilor de experți în ce privește libertatea religiei sau uh, politica față de um, avort, pentru că, încă o dată, nu, puteau, nu au putut să accepte asemenea opinie emise de experți care au un singur punct de vedere și lista mea cu exemple ar putea să continue. De aceea vreau să mă alătur întrebărilor puse de către colegii mei comisiei. Uh, rog pe uh, comisar să uh, facă curățenie printre grupurile de experți pentru că acolo de mult timp lucrurile putrezesc. Vă mulțumim, doamna Zaborska. Acum, doamna Mathieu, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Activitatea de concertare și de consultare a experților uh, a Comisiei Europene trebuie să fie cu adevărat ireproșabilă din punct de vedere al transparenței, pentru că acest exercițiu este unul periculos, într-adevăr. Membrii care reprezintă anumite interese și care sunt alese în funcție de sarcinile lor și de expertiza lor specifică pot promova interese care să nu reflecte neapărat interesul public general. Comisia trebuie așadar să fie extrem de atentă la reprezentativitate și în plus, trebuie să încurajeze spiritul de contradicție. Mi se pare inacceptabil să găsim printre acești membri numeroase ONG-uri care au interese și câmpuri de acțiune foarte apropiate. Documentele de lucru, actele și ordinea de zi a reuniunilor trebuie să fie publicate pentru a permite o consultare de către marele public. Aleșii, precum și entitățile care nu sunt implicate direct în activitatea grupului de experți, trebuie să fie de asemenea informații în cazul în care uh, vor fi implicați în mod punctual de aceste activități, vizați în mod punctual de aceste activități. De asemenea, în scopul de a garanta transparența funcționării, Comisia ar trebui să implice Parlamentul la revizuirea um, cadrului care privește aceste grupuri de experți și entitățile similare. Transparența nu este numai o problemă a Comisiei Europene, ci și a cetățenilor europeni, așa cum reamintește articolul 9 al tratatului. Vă mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, doamne Mathieu. Pentru două minute are cuvântul domnul Iacolino. Grazie, signor. Vă mulțumesc, domnule președinte. În activitatea noastră de deputat european ne dăm seama că accesul la informații selecționate care sprijină munca noastră legislativă și politică este foarte prețios, prețios și Știm că Comisia Europeană face apel la resurse umane externe, care formulează analize uh, și care orientează politica socială, economică, antreprenorială, de concurență și așa mai departe. Aceste alegeri făcute de către Comisie constat în selecționarea de experți, oameni care trebuie să aibă cu adevărat experiență într-un anumit domeniu, să aibă anumite competențe, însă trebuie să existe o reprezentativitate echilibrată uh, a uh, domeniului în care ei s-au specializat. Și ar trebui să avem instrumente uh, eficiente și proceduri transparente astfel încât uh, comisia să poată să profite cu adevărat de sprijinul acestor grup de experți și aceste grupuri trebuie să fie autonome și independente și tocmai aici apar problemele. Planul din 2010 este un mare pas înainte, însă ar trebui să facem mult mai multe. Competența experților și uh, uh, este cu atât mai ușor de um, folosit dacă acești experți sunt cu adevărat autonomi și independenți și dacă ei nu se amestecă în procesul de luare a deciziilor politice. În plus, nu trebuie să ne limităm numai la consultarea acestor grupuri de experți, trebuie să folosim și alte mijloace, precum tehnologiile moderne, mai ales uh, tot ceea ce ține de tehnologia informației pentru a putea consulta și mai mulți specialiști. Este foarte bine să avem un registru al grupurilor de lobbying, să avem acordarea de autorizație, dar de fiecare dată trebuie să ne gândim dacă politica este credibilă și competentă. Expertul trebuie să aibă numai un rol de consultant, de sprijin. Nu trebuie să se amestece în orientarea deciziei politice. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Iacolino. Trecem la procedura catch the eye. Timp de un minut are cuvântul domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Vám mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Recent, uh, Comisia Europeană a revăzut uh, documentul 4 care reglementează munca grupurilor de experți. Cu, pe toți ne interesează ca, ca instituțiile europene să funcționeze cât mai bine și ne dorim ca aceste instituții să fie organizate cât mai uh, transparent. De aceea ne-am dorit o atitudine mai deschisă din partea Comisiei în procesul de alegere a experților din uh, aceste grupuri. În uh, recent um, ne-am confruntat cu exemplul Agenției pentru Medicamente, unde credem că au existat uh, probleme în ceea ce privește uh, transparența. Drept urmare, ar trebui să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că aceste, aceste grupuri de experți sunt imparțiale și trebuie să îmbunătățim situația acolo unde este posibil. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Obermeier, pentru un minut, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Barnier a recunoscut că grupul de experți în domeniul financiar este, nu este echilibrat. Și uh, acum 11 din 55 de experți provin din uh, domeniul financiar. În unele grupuri sunt mai mulți uh, asemenea expert, experți decât uh, funcționari ai comisiei. Uh, deci cred că ar trebui să acționăm dacă, dacă există un conflict de, inter- de interese. Și doar prin vorbe nu se pot re- rezolva asemenea situația. Și în ceea ce privește Agenția, Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor, există, există probleme, deoarece și aici se implică uh, lobby-urile interesate de, de organismele modificate genetic. Și este vorba până la urmă de o legislație a Uniunii Europene care se bazează pe opinia industriei și o asemenea legislație cred că trebuie oprită cât mai rapid. Vă mulțumesc, domnule Obermeier, domnule comisar. Cred că aveți uh, de răspuns la multe întrebări. Mulțumesc, uh, stimați membri. Uh, mă bucur să am ocazia să ascult această discuție și, într-adevăr, ar fi o idee bună dacă am putea avea și un fel de document scris pe această temă. În orice caz, Comisia a luat act de toate ideile bune și sugestiile pentru îmbunătățirea transparenței, dar trebuie să ne aduce aminte că în 2005 am lansat o inițiativă în favoarea transparenței care include și problema grupurilor de experți. Și acest lucru a fost uh, bebelușul meu, între ghilimele, așa cum și-a amintit uh, domnul Hans-Peter Martin. Uh, în acest domeniu au avut loc foarte multe revoluții, site-uri internet, informații publicate și nu trebuie să înțelegem din toate aceste lucruri că experții sunt un fel de factor de decizie. Nu, nu sunt factori de decizie și intră în contradicție unii cu alții. S-a vorbit despre problema OGM-urilor. Știți că aici nu intră numai uh, părerea industriei, ci și a diferitelor grupuri de experți. În ultima lună, în cadrul comisiei, m-am în, în, comisia precedentă m-am ocupat și de securitate și uh, acolo au intrat tot felul de informații. Uh, o altă demonstrare extrem de importantă împotriva a fost, cea, a fost ideea de abolire a, sub, de eliminarea subvențiilor pentru producătorii de tutun. Aici toți factorii implicați, Comisia, Parlamentul, uh, organismele specializate, agențiile, guvernele statelor naționale, ele sunt cele care uh, contribuie la decizii și nu experții. Experții nu iau decizii. Sigur că sunt în favoarea unui, unei transparențe întărite și Este adevărat că anumite grupuri de experți de nivel înalt care au fost create au și dispărut în tăcere pentru că nu au reușit să contribuie cu adevărat la luarea unor decizii. De asemenea, ideea acestui registru al transparenței este de asemenea o realizare foarte bună, pentru că experții și consilierii sunt foarte importanți. Toți oamenii politici, toate grupurile politice au propriilor consilieri și acest lucru este foarte important. Ehm, întotdeauna experții vor avea o anumită părere și te vor îndrepta către o idee sau către cealaltă. Dar alegerea rămâne la discreția reprezentanților puterii politice. Și acest lucru se întâmplă în orice sistem democratic. Sigur că în ceea ce privește formarea acestor componențe, acestor grupuri de experți, s-au spus foarte multe. Cine ar trebui să evalueze dacă componența este una echilibrată sau nu? Și acest lucru, sigur că este variabil în funcție de subiecte și unele Um, voci au, uh, au susținut că experții ajung până la urmă să ia ideile și, repet, nu, grupurile de experți nu au un, uh, un rol de luare a deciziilor. Și Comisia a întreprins foarte multe schimbări în evoluția din acest domeniu, punând accentul pe transparență prin acest registru al transparenței care este acum deschis și uh, Parlamentului include lobiștii care lucrează uh, pe lângă comisia care lucrează pe lângă celelalte instituții și astfel se va putea vedea influența acestei componențe a grupurilor de experți. În orice caz, nu trebuie subestimate eforturile care au fost făcute până acum în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc. Și acum cred că am terminat cu acest punct. Avem o pauză până la ora 12 când vom trece la voturi. Ne revedem la 12.